Uh, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să începem. We start votes. Începem voturile. Porządek dzienny przewiduje głosowanie pe ordinea de zi urmează votul raportului doamnei Ayala Sender privind numirea unui membru al Curții de Conturi, domnul Vesberg. Și trecem la votul propunerii de decizie. Nu sunt amendamente. Use electronic vom folosi cartela electronică. Și va fi vorba de un vot secret, dragi colegi. Votul este secret. Trebuie să folosiți cartela electronică. Ca de obicei. Ca de obicei puteți să apăsați pe da sau pe nu sau pe abținere. Diferența este că beculețul albastru uh, se va aprinde. Nu se va aprinde nici cel roșu, nici cel verde și nici cel alb. Haideți să începem. Otwieram głosowanie. Deschid votul. Czy wszyscy głosowali? Toată lumea a votat? Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Candidatura została zaakceptowana. Candidatura este acceptată. Felicitări, Ala Sender, raportoarea noastră. Trecem acum la raportul doamnei Wallace privind cererea de ridicare a imunității parlamentare a doamnei Agnes Hankis. Supun la vot acest uh, raport pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumim doamnei Wallace. Conform ordinii de zi, urmează votul raportului domnului Zahradil privind dovezile de origine pentru anumite produse textile. Domnul Zahradil dorește să ia cuvântul, vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte. Voiam să vă spun că am fost foarte onorat să fiu raportor în acest moment când am avut șansa să respingem anumite acte legislative și nu să le adoptăm. E vorba de un act legislativ redundant și se potrivește cu obiectivul nostru pe termen lung și anume de a avea o mai bună legiferare, o mai bună reglementare. Deci vă recomand tuturor să susțineți respingerea acestui act. Și vă mulțumesc anticipat. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie. Mulțumesc mult. Supun la vot acest text, vot prin apel nominal. Raportul Zahradil. S-a deschis votul. Ce wszyscy głosowali? Toată lumea a votat. S-a închis votul. Przyjęte. Gratuluję koledze. Se adoptă. Felicitări domnului Zahradil. Conform ordinii de zi, urmează votul raportului doamnei Serachiani privind participarea Croației la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Doamna de Kaiser, vă rog. Mi-am uitat cartela de vot, deci... Vă rog, dragi colegi. E o problemă mare pentru noi toți, spune președintele, și suntem alături de dumneavoastră. Sprawozdanie pani Seraciani. Raportul doamnei Seraciani privind participarea Croației la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, doamnei Serachiani. Urmează acum raportul doamnei Oconi privind transportul, trans, transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În calitate de raportoare și în numele grupurilor politice care sunt de acord, solicit să se amâne votul ambelor rapoarte referitoare la transportul de fonduri E vorba de raportul discutat acum și de un raport care apare un pic mai încolo pe ordinea de zi, raportul AFET 0076 care urmează după cinci voturi. Această amânare este justificată din motive de procedură și obiectivul său este să garanteze o cât mai bună colaborare posibilă cu Comisia și cu Consiliul. Vă invit pe toți să votați amânarea acestui raport și a celui care urmează peste 5 puncte. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Două persoane pot să ia cuvântul, o persoană care este pentru amânare. Thank you very much. Doamna Wallace. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să explic uh, de ce Comisia Parlamentară a cerut această amânare. Era vorba aici de o încălcare a procedurii în textul Consiliului un considerent uh, în legătură cu care s-a căzut de acord în procedura trialogului scris a fost înlăturat și ni s-a spus că serviciile juridice ale Comisiei nu vor fi de acord cu un text care nu respectă uh, întru totul înțelegerea comună și asta în ciuda faptului că înțelegerea comună nu are uh, un caracter juridic obligatoriu, sensul comun. Nu putem să acceptăm acest lucru pentru că creează un precedent nedorit și nu putem să votăm până când nu se rezolvă problema. Nu putem permite ca acordul interinstituțional sau înțelegerile comune sau orice altceva să restricționeze competențele Parlamentului ce revin conform tratatului. Deci nu putem să permitem să se creeze acest precedent și trebuie să fie absolut clar că așa ceva nu se poate repeta înainte de a merge mai departe. Mulțumesc foarte mult! Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei propuneri a doamnei Oconi? Nu este cazul? A, domnul Speroni. Președinte, eu nu Domnule președinte, nu sunt uh, în, cu adevărat împotriva propunerii, ci vreau doar să spun că uh, ieri după amiază ni s-a cerut să adoptăm proiectul de ordine de zi de toată săptămâna. Mă întreb de ce această propunere de amânare n-a fost făcută ieri. De ce este făcută doar acum, uh, imediat înaintea votului? Mulțumesc. Oddaie głosow pod Mulțumesc. Supun uh, la vot propunerea doamnei Oconi. Cine este pentru propunerea doamnei Oconi? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Atunci ambele voturi se amână. Ambele rapoarte ale doamnei Oconi. Trecem acum la raportul doamnei Țicău privind aplicațiile din domeniul transportului ale sistemului global de radionavigație prin satelit. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, doamnă Țicău. Raportul domnului Simpson privind acordurile internaționale privind transportul aerian în conformitate cu tratatul de la Lisabona pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări domnului Simpson. Trecem acum la raportul domnului El Khadraoui în a doua lectură. Examinarea în a doua lectură a propunerii Consiliului privind taxele la vehiculele grele de marfă. Trecem la examinarea poziției Consiliului. E nevoie de majoritate calificată. Blocul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la o verificare electronică. S-a deschis votul. Wszyscy głosowali, zamykam głosowanie. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Doamnelor și domnilor, se adoptă, deci, poziția astfel modificată. Felicitări domnului El Cadraui. Acum domnul, raportul domnului Leinen privind conturile economice și de mediu europene. Examinăm propunerea de regulament, blocul 1 de amendamente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și supun la vot propunerea astfel modificată pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Przechodzimy do głosowania nad projektem rezolucji. Trecem acum la un vot în care nu există nicio modificare. Vot prin apel nominal. Deschid votul. Ce vreți să Zamec. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări domnului Leinen. Zostało przesunięte, przypominam Państwu. Acum trecem. Bun, do, raportul doamnei Oconi a fost amânat și acum trecem la raportul domnului Odi. Evaluarea intermediară al șaptelea program al Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrații. Proiectul de rezoluție este fără amendamente la alineatul 12 în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?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 Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum alineatul 47 în două părți. Prima parte, cine e pentru? Da, vă rog, da, domnule președinte, am uh, științat Secretariatul General că aș dori să introduc un amendament oral uh, să ștergem amendamentul, uh, alineatul 27, pentru că acesta conține informații neveridice în legătură cu un proiect științific foarte important. Aș dori să informez colegii că în ce privește proiectul Ethical review a fost aplicată această revizuire etică pe data de 15 martie acestui an. Au existat uh, specialiști de prestigiu din Germania, din țările de jos, din Franța și uh, această evaluare etică a fost adoptată. Deci aspectele etice sunt în regulă. Se face și o monitorizare de către Comisia Europeană încă de la începutul acestui proiect. Deci aș dori să vă solicit ca raportul să nu conțină informații care nu sunt veridice, pentru că e vorba de un raport foarte important uh, care va fi pus în executare de un institut aflat la Cracovia. Mulțumesc, președintele. Bun, deci avem uh, un amendament oral în care se solicită eliminarea uh, întregului alineat numărul 27. întreb dacă există persoane care se opun. Și dacă da, se ridice în picioare. Bun. Deci există 40 de persoane, da? Deci amendamentul oral este respins. Nu vom vota acest amendament, ci revenim la alineatul 47 uh, în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum alineatul 60 în două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum considerentul E. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. E, proszę Państwa, e, koleżanki i koledzy. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă rog, vă rog să părăsiți sala. Este un exercițiu să vă îndreptați spre cea mai apropiată ieșire. Este un exercițiu de securitate. Vă rog, nu utilizați ascensoarele și nu vă întoarceți în propriile birouri. Vă rog să nu vă întoarceți în propriile birouri. Este doar un exercițiu de securitate. Vă rog să părăsiți clădirea cât mai curând posibil. Părăsiți, vă rog, clădirea cât mai curând posibil și nu vă întoarceți în birouri. Este vorba despre un exercițiu de alarmă. E doar un exercițiu uh, impus de regulament. Our offices and to leave the buildings as soon as possible. And take the nearest exit. Both sides. Yes. Thank you. We, we, we go. Uh, we just finish.